Doamnelor și domnilor, să începem reuniunea noastră. Aveți ordinea de zi. Dacă nimeni nu are nimic de obiectat, o adoptăm. Există o problemă de interpretariat. Intervenție din sală. Nu avem interpretare în limba engleză, spune domnul. Puteți să auziți cabina de limba engleză acum? Întreabă președintele. Nu funcționează. Ok. Moment. We should give time for... It's okay. Okay. <laughs> Proszę Państwa, Doamnelor și domnilor, după cum vă spuneam, din păcate problema nu a fost rezolvată. Există în continuare o problemă tehnică. While waiting for English. It's okay. Jak powiedziałem, posiedzenie transmitowane jest online. Dzisiaj także po tym spotkaniu.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 Sorry, but we should wait. Domnul președinte, va trebui să așteptăm puțin. Ok. Two, three minutes break. <laughs>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 niemiecki? Jest. Ok, to zaczynamy. Zaczynamy kontynuować dalej. Dzisiejsze posiedzenie transmitowane jest online. Minunat, acum funcționează. Reuniunea noastră de astăzi este transmisă pe internet. În același timp țin să vă reamintesc de faptul că la 18.30 avem organizat un mic cocktail și acum vă voi da niște informații în legătură cu trialogul. Doamna Dăncilă ne va da mai multe informații cu privire la situația din uh, trialog. Puteți să vedeți informațiile și pe site. Domnul Agno, doamna Dăncilă sunt responsabili de acest dosar și vă rog să luați cuvântul. Oui, merci, monsieur le, le président. Vă mulțumesc, domnule președinte. Doamna Dăncilă se află în România, așa că m-a rugat să vă spun eu care sunt rezultatele acestui trialog în legătură cu statisticile integrate pentru exploatațiile agricole. Vă reamintesc faptul că calendarul este unul ambițios. Obiectivul e să se ajungă la un acord în două ședințe de trialog. Obiectivul nu a putut să fie atins, atins pentru că primul trialog a avut loc săptămâna trecută și acest trialog a fost foarte mulțumitor. Dacă ne uităm la rezultate, au reușit să se pună de acord pe o serie întreagă de puncte, printre care și pe cele pe care le voi spune imediat. Articolul 2 la definiții, mai ales în ceea ce privește suprafața agricolă utilă, Aici s-a căzut de acord articolul 3, câmpul de aplicare și integrarea amendamentului 20 a Parlamentului European, unde apare legătura între obiectivul de 80% acoperire în recesământ și un prag minim care a fost fixat în articolul 6 cât despre articolul 4, sursele datelor și articolul 5a, utilizarea registrelor de plăți, s-a ajuns la un acord între raportori Articolul 4 garantează accesul la informații, articolul 5a propus de Parlament nu mai era util, așa că a fost retras acesta, adică amendamentul 20, cel care a fost retras. Al patrulea punct, după clarificarea articolului 11, calitatea eșantioanelor și calitatea datelor, aici raportorii au considerat că amendamentul 23 al Parlamentului este acoperit de aceste măsuri de precauție. Apoi principiul de cofinanțare europeană, un principiu obligatoriu și acesta a fost reținut. Amendamentul 32 al Parlamentului și 16 al Parlamentului, care garantează legătura între regulament și viitorul cadru financiar. Apoi o serie de modificări tehnice destul de lungă și acestea au fost anoptate și anexele 4 și anexa 5. Această primă reuniune a permis deschiderea discuțiilor pe două puncte foarte dificile din dosar, și anume articolul 8, specificații tehnice, și articolul 9, modul ad hoc. Ap- cele trei părți și-au prezentat preferințele și grupul tehnic trebuie acum să analizeze propunerile care au fost făcute până la viitorul trialog. Și alte puncte au fost trimise în grupul tehnic în vederea acordului final. Următorul trialog ar trebui să fie și ultimul, cum vă spuneam, va avea loc la Strasburg la data de 12 decembrie. după trialog va fi avea loc și o reuniune a raportorilor din umbră, de la ora 14. Doamna Dăncilă își cere din nou scuze pentru absența de astăzi, însă personalul acesteia este prezent și ar putea să răspundă la întrebările pe care le-ar putea avea colegii noștri. Vă mulțumesc, domnule președinte, că mi-ați permis să fac această prezentare în locul doamnei Dăncilă Viorica. Bine, să trecem atunci la discuție, domnul Aniu. Vă mulțumesc, domnule președinte. Acest raport are de-a face cu statistici agricole vorbește despre, despre sondajul privind structura exploatațiilor agricole, o planificare de a centraliza toate datele. Miercurea trecută, îmi pare rău, nu am participat la reuniunea cu comisarul, însă acesta își dorește ca de azi înainte să existe o descentralizare. Așa că cum se, va, se vor alinia toate acestea cu cele spuse de domnul comisar. Vă mulțumesc! Vă mulțumim, domnul Oazo. Vă mulțumesc, domnule președinte. Doamna raportor nu e din păcate astăzi alături de noi, însă nu statisticile și modurile de efectuare acestora vor ameliora situația agricultorilor. Acest sistem european de statistici își va aduce contribuția la prioritățile Comisiei. E un nou elan pentru ocupare? Eu mă îndoiesc și în ce fel ar ajuta. Săptămâna trecută, în anumite țări, cum ar fi Franța, pacul a dus la pierderea multe locuri de muncă prin afectarea exploatațiilor agricole. Așa că e nevoie de o politică care să țină cont de schimbările climatice. Trebuie să se țină cont de secete și de dificultățile pentru agricultori, însă eu mă îndoiesc că va fi așa. Ne vorbiți și de o piață internă mai echitabilă. Din nou, nu s-a făcut nimic pentru a lupta împotriva dumpingului social și a concurenței neechitabile și mă întreb cum o veți face. Doriți o Europa mai puternică pe scena internațională, ceea ce ar însemna și exporturi fără aceste bariere. Așa că ar trebui să studiem mai îndeaproape dependența noastră de produse alimentare și cred că ar trebui să măsurăm întâi această dependență care există și să vedem cum stau toate sectoarele înainte să vorbim de securitatea alimentară. Cam acestea sunt punctele pe care le-aș atinge în legătură cu acest raport. Vă mulțumesc! Vă mulțumim! Domnule, domnul, doamna Van Neuchel. Vă mulțumesc. Din partea grupului S și D, voi vă prezenta acum ceva din partea verzilor. Eu și colega mea de la Verzi am, ne-am ocupat de raportul în ceea ce privește concentrarea și acest raport e important pentru noi legat de statistici. E, în primul rând, trebuie să știm cine ce fel de exploatație are, de ce suprafață, cine ce face și apoi e important să știm de ce fel de organizație aparțin diferitele exploatații. Sunt lucruri importante, acestea trebuie să revină foarte clar în uh, cum sunt organizate părți ale exploatațiilor. Comisia vrea să stabilească o suprafață minimă de 6 hectare, însă noi nu credem că vom ajunge la obiectivele propuse, pentru că, da, trebuie să alucăm o privire asupra celor mari, însă să nu îi pierdem din vedere nici pe cei mici și dar doar peste 5 hectare să intre în statistici, credem că este o abordare greșită, pentru că avem nevoie și de exploatațiile mici în aceste statistici. De aceea e important în primul rând să vorbim de structura acestora, apoi structura exploatațiilor și bineînțeles sunt importante și exploatațiile mari și cele mici. Vă mulțumesc. Madame Sanova. <coughs> Madame Sanova. Doamna Sanova. Eh, gracias, presidente. Bueno, mi intervención es muy breve. Mulțumesc, domnule președinte. O intervenție foarte scurtă pentru a pune accentul pe uh, faptul că trebuie să sprijinim poziția Parlamentului în ceea ce privește acordarea mai multă vizibilitate femeilor uh, la țară care lucrează în um, fermele uh, familiale. Este foarte important ca această poziție a Parlamentului să fie apărată până la sfârșitul trilogului. Mulțumesc! myślę, że nastąpiła wymiana poglądów. Cred că am ascultat diversele păreri în acest schimb de opinii. Știm care este și poziția comisiei care a fost adoptată. Lucrurile sunt destul de clare în acest dosar și am primit informații, bineînțeles, sunt importante aceste statistici agricole și tocmai de aceea are loc acest uh, trilog. Am ascultat diferitele poziții, doresc să mulțumesc domnului Dontan, poate puteți transmiteți doamnei raportor mulțumirile noastre și putem trece la următorul punct de pe ordinea de zi. Nu, nu cred că mai sunt alte observații pe acest subiect, deci trecem mai departe. E vorba de o prezentare făcută de reprezentanții Comisiei în legătură cu um, uh, actul de punere la aplicare în ceea ce privește rutele, um, regulile pentru sistemul de gestionare uh, a cotelor pentru licențe. Nu, pardon. Domnul Andrieu, pe scurt. Domnule președinte, pentru a încheia subiectul precedent, Um, în numele doamnei raportor trag concluziile și răspund domnului Luazo. Um, scopul statisticilor este să informeze în legătură cu situația, în legătură cu un um, situație într-un anumit moment. Rolul statisticilor nu este acela de a orienta. Ele ne permit nouă oameni politici să vedem care este situația și apoi uh, să propunem orientări politice când și cum dorim și intervenția doamnei uh, Noișel este foarte interesantă pentru că spune că avem nevoie de instrumente pentru a analiza aceste date. Deci, oricum, uh, veți primi uh, răspunsuri în scris. Mulțumesc! Mulțumesc! Deci, trecem acum la următorul punct. Iar Este vorba de actul de punere în aplicare privind regulile pentru aplicarea sistemului de gestiune uh, Uh, pentru uh, cotele privind uh, um, taxele cu licențe. Și ideea este să um, discutăm despre taxele vamale care pot fi plătite, um, contingentele tarifare cu licențe la importuri. Știm că Um, aceste contingente tarifare pot fi aplicate um, importurile um, cu anumită origine, origine în, pe baza unor reguli de uh, contingente tarifare preferențiale. Gestionarea acestor contingente este realizată de uh, Direcția Generală pentru uh, Văm și uh, taxe vamale în numele Comisiei. Uneori uh, și DG Agri uh, um, intervine aici. Cred că trebuie să dăm acum cuvântul reprezentanților Comisiei pentru a ne transmite câteva informații în legătură cu acest subiect. Are cuvântul domnul Bruno Valalaia. Vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Așa cum ați spus, atunci când Uniunea Europeană negociază acordul de liber schimb, în anumite cazuri, în anumite tipuri de producție sectorială sensibilă, Uniunea Europeană nu dorește să-și deschidă complet piața și, în acest caz, negociază contingente tarifare, adică piața europeană um, sau se propune uh, un acces redus la, la piață pentru un volum limitat cu taxe mai mici. De cele mai multe ori, uh, aceste contingente uh, intră fără taxe vamale, dar nu întotdeauna. Astăzi avem peste 500 de contingente tarifare în aplicație. Deci, ele sunt gestionate în fiecare zi de Comisia Europeană și de statele membre și avem aproximativ 350 de cote care sunt uh, gestionate de taxud. Uh, conform principiului primul venit, primul servit. Și avem ceva mai puțin de 150 de cote care sunt gestionate de DG Agri pe baza principiului examinării simultane. Avem peste 35 de reglementări pentru toate aceste tipuri de cote organizate de, de, gestionate de DG Agri și în cadrul împărțirii actelor Comisiei între acte delegate și acte de punere în aplicare, colaborăm cu statele membre și actorii interesați pentru a înțelege gestionarea acestor 150 de cote într-un singur, să le introducem într-un singur act mm, delegat de punere în aplicare. În acest context, se fa- acest proces este unul de armonizare și de simplificare. împreună cu statele membre. Ne-am început uh, activitatea acum aproximativ 3 ani cu un seminar. Nu pe baza unui text al serviciilor comisiei, uh, ci cu participarea statelor membre și cu actorii interesați pentru a înțelege cât mai bine problemele și să vedem, să definim anumite linii directoare pe baza cărora putem rezolva problema. Atât statele membre cât și actorii interesați ne-au spus foarte clar care trebuia să fie abordarea au subliniat faptul că noul text, noul act delegat și act de punere în aplicare, trebuie să se uh, concentreze pe, actorii, pe agenții economici, pe operatori. Și au spus că rezultatul final trebuie să ofere mai multă transparență. Și, în fine, că sistemul de gestionat nu trebuia să favorizeze specula. Poate părea ușor în anumite cazuri, pentru că aceste um, unele cote nu sunt uh, uh, supra-solicitate, nu sunt uneori nici nu sunt folosite complet. În alte cazuri, situația este diferită. pentru că uh, cotele sunt extrem de solicitate și avantajul pentru operator, operatorii care obțin licențe de import pentru aceste cote, pentru o parte din aceste cote, este extrem de mare. Și în acest caz, bineînțeles, există foarte multe cereri. Și cererea este mult mai mare decât Um, cota pe care o putem oferi și atunci trebuie să aplicăm ceea ce numim un coeficient de alocare. E ușor de înțeles. De exemplu, dacă avem o cotă de 1000 și primim solicitări pentru 2000, de exemplu, în acest caz coeficientul de alocare va fi de 0,5. dar în anumite cazuri coeficientul de alocare este mult mai mic, chiar mai mic de 1%. Deci, în trecut și mai ales în cazul usturoiului, situația a fost rezolvată sau um, soluția oferită a fost aceea de să face o distinție între importatorul tradițional și noi actori de pe piață. În cazul usturoiului, 17% din cantitatea, dintr-o cotă, era pusă deoparte pentru importatorii tradiționali și 30% pentru noi veniți pe piață. Și după 2 ani, noi veniți pe piață deveneau importatori tradiționali. Statele membre și actorii interesați nu sunt perfect mulțumiți, să spunem, de acest sistem care distorsionează concurența și și generează chiar erori în punerea în aplicare de către statele membre. Așa că ne-au cerut să modificăm sistemul și tocmai asta dorim să facem. Dar în anumite cazuri, gestionarea unora dintre aceste contingente este deja prevăzută prin acordul bilateral sau multilateral încheiat de Uniunea Europeană cu aceste țări terțe. Este cazul um, contingentului tarifar um, uh, la usturoi cu China sau Argentina. Conform specificității acestor acorduri bilaterale sau multilaterale, trebuie să avem discuții doar cu aceste părți terțe sau, în anumite cazuri, să negociem acorduri noi cu acestea. Dacă e nevoie, colegii care se ocupă de relațiile internaționale au început deja aceste discuții cu țările terțe, să vadă, să înțeleagă dacă puteau să cadă de acord în legătură cu o schimbare în gestionarea contingentelor tarifare. și după ce se, va încheia acest, se vor încheia aceste discuții și probabil înainte de vara viitoare sau până vara viitoare vom uh, putea să modificăm gestionarea actuală ale acestor contingente foarte specifice. Iată ce pot să vă spun pe scurt. Dar, bineînțeles, pot să răspund la întrebări. Mulțumesc! Tak, w takim razie przechodzimy do... Mulțumim. Cred că putem trece acum la partea de întrebări și răspunsuri. Ofer acum colegilor posibilitatea să pună întrebări în legătură cu aceste uh, contingente tarifare cu, lice- cu licențe. Domnul Flanagan, vă rog. Thank you very much. Mulțumesc. Sper că îmi puteți răspunde la această întrebare. Una dintre principalele îngrijorări ale conaționalilor mei în ceea ce privește uh, piața și s-a spus că 78 de tone de carne de vită, jumătate congelată, jumătate proaspătă, practic vor fi uh, Uh, vor, vor, vor fi tipurile de carne, ea va fi carnea cea mai scumpă, nu va veni carne recondiționată. Deci, cred că cea mai bună modalitate de a vedea dacă așa va fi este să se înțeleagă ce intră în momentul de față în Uniunea Europeană de pe aceste piețe. Am uh, descoperit aici că aproximativ 150.000 de tone intră deja în UE, poate chiar 1.180.000 de tone încercăm să stabilim exact uh, ce tipuri de carne de vită intră în Uniune ca să, pentru a vedea și ce tipuri de carne de vită va intra în viitor. Aveți aceste detalii? Pentru că ne este greu să obținem aceste informații. Dacă le aveți, ne le puteți transmite. Mulțumesc! Dziękuję. Mulțumesc. Domnul Buda. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Îmi cer scuze că nu am reușit să ajung la timp, însă avionul meu a întârziat. Mă interesează foarte mult chestiunea legată nu atât de cantitățile care intră în Uniunea Europeană uh, din statele terțe, cât uh, calitatea acestor, uh, acestor produse, pentru că uh, nu odată am spus în cadrul acestei comisii că avem uh, în uh, Uniunea Europeană pe bună dreptate extrem de multe condiționalități, extrem de multe uh, reguli impuse fermierilor noștri în privința consumului de antibiotice, în privința trasabilității um, produselor din carne și nu numai. Și astăzi vedem că, iată, Uniunea Europeană, pe bună dreptate, încheie acorduri comerciale cu diverse state terțe, însă mă interesează în ce măsură există garanția că aceste produse respectă standardele de calitate pe care noi le avem în, în interiorul Uniunii Europene. Nu de multă vreme am dezbătut în Parlamentul European uh, chestiunea cărnii de, de vită din Brazilia, dacă bine țin minte, care era trimisă în uh, Uniunea Europeană și era putrezită. De aceea mă interesează foarte mult aceste aspecte legate de calitatea produselor din, uh, din carne. Mulțumesc. Hmm? Pani poseł... Mulțumim. Doamna Noicel, o scurtă întrebare legată de acest transport de carne dintr-o direcție sau din cealaltă. Dacă ne-am pus vreodată următoarele întrebări. De exemplu, toată lumea din noi știe că în ceea ce privește motorina, benzina care apare în mașinile noastre, cum trebuie să arate și cât de pură să fie aceasta. Nu și dacă există aceste transporturi care afectează mult mediul pe viitor, cum va arăta acest transport? Și aș dori să știu dacă Comisia se gândește la asemenea aspecte. Aguilera. Grazie, Una pregunta. Mulțumesc, domnule președinte. Am și eu o întrebare adresată reprezentantului uh, Comisiei, pentru că am un dubiu în urma intervenției dânsului. Spune că acum avem 35 de reglementări care acoperă întregul uh, sistem um, al contingentelor și că se lucrează la modificarea sistemului pentru că uh, el, punerea în aplicare nu este uh, omogenă în toate statele membre. Ați spus că lucrați la o armonizare a sistemului. Putem înțelege din asta că, în ciuda faptului că există reglementări care mm, pentru acest sistem, în funcție de locul în care intră pe teritoriu marfa, se aplică în mod diferit regulile? Ă, dacă așa este, ar fi grav, pentru că înseamnă că ar intra anumite proiecte, eh, anumite produse care în funcție de punctul de intrare pe teritoriu ar fi tratate în mod diferit. Poate n-am înțeles eu bine ceea ce a spus dumneavoastră, pentru că dacă dorim o armonizare, înseamnă că există um, o abordare eh, inegală pe teritoriu. Deci aș dori să știu dacă în funcție de țara prin care intră marfa sau în funcție de vama prin care intră marfa, se aplică eh, tarife diferite sau condiții diferite. <clears throat> Nie mamy więcej zgłoszeń ze strony pani. Mulțumesc foarte mult, n-a mai cerut nimeni uh, cuvântul. Deci, aș dori să dau cuvântul reprezentantului uh, comisiei ca să răspundă la observații și la întrebări din partea colegilor. Uh, thanks a lot, Mr. Chairman. Um, on the first question that... Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. În legătură cu prima întrebare, accesul la informații și utilizarea acestor uh, contingente tarifare. Da, într-adevăr, aceste informații sunt disponibile, au fost deja publicate pe uh, pagina de internet uh, TaxSud sau pe pagina internet a DG Agri. Agenții economici cunosc aceste informații foarte bine Bine, nu e un sistem uh, actualizat, e așa numitul sistem uh, CIRCA și de aceea pregătim la DigiAgri un sistem uh, mai favorabil utilizatorului. Dar toate aceste informații sunt disponibile, sunt publicate pe internet. În ce privește a doua întrebare, cea legată de punerea în aplicare a normelor fitosanitare și a uh, regulilor de piață. Este clar că autoritățile vamale din statele membre trebuie să facă acest lucru și controlează toate, uh, toată marfa, deci dacă respectă aceste norme fitosanitare și de comercializare. E o competență de bază a statelor membre și vă pot asigura că, într-adevăr, controlele se fac și sunt foarte stricte. în legătură cu clarificarea mandatului sau a misiunii noastre, mai ales în ce privește procesul de armonizare. Vă pot da un exemplu ca să înțelegeți mai bine. Aceste contingente tarifare sunt analizate uh, în mod, deci, uh, cu o frecvență Uh, săptămânală, altele lunară, altele uh, o dată la trei luni. Deci după ce am discutat cu factorii implicați, pentru a simplifica sistemul, am ajuns la concluzia că, uh, sigur că există excepții pentru care există motive întemeiate, ar fi mai bine să avem o verificare lunară. Un alt exemplu. Dacă, să zicem, vrei să ceri o licență de uh, import trebuie să dovedești că ești comerciant, deci că ești agent economic. Și cum faci această dovadă? Prin așa numitul document, uh, o dovadă a comerțului. Deci e un document care arată că, într-adevăr, în ultimii doi ani ai importat cel puțin 25 de tone dintr-un anumit produs însă anumite cazuri e vorba de 50 de tone, în alte situații este vorba de 250 de tone. Deci, după dezbaterii, dezbateri cu părțile implicate, am ajuns la concluzia că pentru a simplifica sistemul, ar fi mai bine să optăm pentru uh, volumul de 25 de tome, tone. Deci, iată, exemple de simplificare și de armonizare pe care uh, le uh, putem da în prezent și doar când există motive întemeiate, menținem uh, cerințe uh, specifice pe sector. De exemplu, în uh, domeniul cotelor pentru lactate. Știți că aici există cerințe foarte specifice. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumim foarte mult. ni s-a răspuns din partea Comisiei la intervențiile colegilor. O intervenție fără microfon din sală. Doamna Neucher. Întrebarea era dacă în ansamblu are sens să fie așa transportate cantități de carne dintr-o parte alta a lumii, știind cum stă situația cu combustibilii fosili, combustibilii fosili. Are rost să facem așa ceva sau vă gândiți și pe viitor? Va arăta com- comerțul tot așa în 15 ani? Proșe comisia, bardzo krótko. Vă rog, domnule comisar, însă pe, ă, reprezentant al comisiei, însă pe scurt. Thanks a lot. Mulțumesc foarte mult. Da, eu am înțeles că făceați o declarație și că nu puneți o întrebare tehnică uh, în cadrul intervenției dumneavoastră, însă e limpede că într-adevăr este o chestiune politică care însă nu are o uh, soluție tehnică, ci doar una de natură politică. Deci e mai degrabă o întrebare pentru colegiuitor, să spunem și mai ales pentru comisia dumneavoastră. Mulțumesc! Mulțumesc! o răspuns general, dar e foarte clar că atunci când pui o astfel de întrebare, nu trebuie să răspunzi, să aștept decât un răspuns general. În orice caz, dacă mai sunt observații, nu mai sunt alte observații, atunci putem trece la următorul punct de pe de zi. Mm, poate ar fi bine să lăsăm colegii să se instaleze, să-și pună căștile. Știu că trebuia să uh, începem votul la ora 4 fix. Dar dacă toți sunteți aici, cred că putem începe. Deci, cum spuneam, votul ar fi trebuit să aibă conform ordinii de, ordinii de zi la ora 16, dar dacă tot e în sală raportorul, putem să începem votul cu câteva minute înainte ca să câștigăm uh, ceva timp, să-i permitem raportorului să ne spună foarte pe scurt câte ceva în legătură cu raportul pe care îl vom vota, respectiv raportul anual privind politica în domeniul concurenței. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Mulțumesc că îmi faceți această ofertă să vă spun câteva cuvinte în legătură cu raportul anual privind politica în domeniul concurenței. După cum știți, partea legată de concurență e o adevărată problemă pentru Comisia Agri. Am avut uh, ceva probleme uh, în domeniul agriculturii și uh, în Parlament, uh, dar și la comisia noastră, uh, se spune tot mai mult că agricultura nu ar trebui să fie abordată doar ca orice altă politică sau orice alt sector industrial. În ultimii ani s-a înțeles foarte clar faptul că Uh, agricultura sau producătorii agricoli nu folosesc în mod optim toate opțiunile pe care uh, li le pun la dispoziție uh, tratatul Uniunii Europene și tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, și deci am încercat împreună cu raportorii alternativi să vedem care sunt aceste posibilități care nu au fost folosite. Și am ajuns la 16 compromisuri și toți raportorii alternativi au fost pe aceeași uh, linie cu mine, deci uh, le mulțumesc foarte mult pentru implicare, pentru eforturile depuse și uh, sper că acest consens se va reflecta și la votul de astăzi. Mulțumesc! Mulțumim uh, foarte mult, domnule raportor, domnul Șani. Ne-ați uh, prezentat informații foarte pertinente. respectiv că a domnit uh, un acord între raportori, raportorii din partea celorlalte grupuri politice, însă înainte de a, de a trece la vot, aș dori să vă mai informez că în ceea ce privește punctul anterior, uh, sistemul de gestionare a contingentelor tarifare cu licențe, era un punct de competență a domnului Schreier, iar coordonatorii au hotărât să îl pună pe ordinea de zi. Și ce? de aceea a fost pus pe ordinea de zi de astăzi, uh, grație eforturilor doamnei Schreier. Deci, putem trece acum la vot, la punctul 5 de pe ordinea de zi, raportul anual privind politica în domeniul concurenței. Raportorul este aici. Într-adevăr, e ora 4 fix, deci putem începe cu votul. Dar cred că a fost important să dăm uh, cuvântul uh, raportorului ca să ne prezinte acest raport. Vă propun să trecem la vot. Aș dori însă înainte să ne asigurăm că avem uh, cu toții um, cartelele de vot. va trebui să votăm amendamentele de compromis electronic. Începem cu amendamentul 1. S-a deschis votul. S-a închis votul. se adoptă. Deci putem trece la amendamentul 5. S-a deschis votul la amendamentul de compromis cu numărul 5. S-a închis votul. Se adoptă. Astfel ajungem la amendamentul de compromis cu numărul 2. S-a deschis votul la acest amendament de compromis cu numărul 2. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul de compromis 10. S-a deschis votul la amendamentul de compromis 10. S-a închis votul. Se adoptă. Ceea ce înseamnă că putem trece la amendamentul de compromis 9, dar așteptăm ca domnul Tarabela să se așeze. Deci, votăm acum amendamentul de compromis 9. A votat și domnul Tarabela, deci putem închide votul. Se adoptă un vot împotrivă. Sper că nu erați dumneavoastră, domnule Tarabela. Ceea ce înseamnă că putem trece la amendamentul 38. Cine este pentru amendamentul 38? Împotrivă? Vă rog să ridicați mâna. Poate ar fi mai bine să verificăm. Votăm amendamentul 38, vot electronic, s-a deschis uh, votul. S-a închis votul. Da, probabil că toată lumea a votat pentru, aproape toată lumea, deci uh, se adoptă. Ajungem la amendamentul 52. Cine este pentru? Se adoptă. Amendamentul de compromis cu numărul 3. S-a deschis votul la amendamentul de compromis 3. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul de compromis 8. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul de compromis 16 s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 62 pentru. Împotrivă. Cred că mai bine verificăm. Verificăm electronic. S-a deschis votul la amendamentul 62. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 64 pentru, împotrivă, se adoptă. Amendamentul 71 pentru, se adoptă. Amendamentul 72 pentru, împotrivă, e respins. Amendamentul 73 pentru, împotrivă, se adoptă. Amendamentul 74 pentru, împotrivă, se adoptă. Amendamentul 77 pentru, împotrivă, se adoptă. Amendamentul de compromis 6, vot electronic, s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul de compromis 4, s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul de compromis 7. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 91. Pentru. Împotrivă. E respins. Amendamentul 92. Pentru. Împotrivă se adoptă. Amendamentul 84. Pentru. Împotrivă se adoptă. Amendamentul 1. Pentru, împotrivă, se adoptă. Amendamentul 2. Pentru, împotrivă, se adoptă. Amendamentul 3. Pentru, împotrivă, se respinge. Amendamentul 5. Pentru, împotrivă, se adoptă. Compromisul 11. Vot electronic s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Ajungem acum la compromisul 13. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 10. Pentru. Împotrivă. Abțineri. E respins. Amendamentul 11. Pentru. Împotrivă. Se adoptă. 16 pentru, împotrivă, se adoptă. 17 pentru, împotrivă, se adoptă. Amendamentul 18. Pentru, împotrivă, se adoptă. Dar poate ar fi mai bine să verificăm s-a deschis votul. S-a închis votul. Ați văzut? Mai bine că am verificat. E o diferență de un vot, dar a fost respins. 27 pentru, împotrivă se adoptă. Compromisul 15. S-a deschis votul. Votăm electronic. S-a închis votul. Se adoptă. Compromisul 12. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Compromisul 14. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Acum trecem la votul final. Deci votăm proiectul de aviz astfel modificat. Cu amendamentele respective s-a deschis votul, vot electronic. Thank you. S-a închis votul. Se adoptă. Doamnelor și domnilor, am adoptat proiectul de aviz. Aș dori deci să-i mulțumesc domnului raportor, raportorilor alternativi și tuturor celor care s-au ocupat de acest aviz. Felicitări! Doriți să spuneți ceva, domnule raportor? Domnule Șani, doriți să mai adaugați ceva? La patru și jumătate avem o audiere uh, publică comună a comisiilor Agri, Envi și ITRE privind uh, strategia UE pentru păduri. Deci ne vedem la patru și jumătate, facem acum o pauză. Trebuie să-i ajutăm, să-i uh, lăsăm și pe ceilalți colegi de la celelalte comisii să vină în sală. Mulțumesc! O pauză acum până la patru și jumătate. Sergiu. Congratulations.